Acum, uh, doamna Linar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să exprim o laudă astăzi aici, și anume o laudă pentru doamna cancelar Angela Merkel. Ea, după cum uh, despre ea s-a spus pe nedrept că a adâncit criza refugiaților. Nu este adevărat. Ea a dat Europei o imagine um, umană și i-a ajutat pe foarte mulți în acest fel. Dreptul la azil este unul din principalele puncte din catalogul de valori al Uniunii Europene. O colaborare cu Turcia, punct la fel de demn de susținut. Mă bucur că mâine vom avea ocazia să discutăm aici în Parlament cu doamna cancelar Angela Merkel și să ascultăm ce planuri are pentru următorii ani. De asemenea, mă bucur că președintele francez François Hollande va fi alături de noi dar activitățile sale mi se par mai puțin lăudabile. Am fost la Calais uh, acum uh, două săptămâni și trebuie să vă spun că mm, condițiile de acolo sunt rușinoase pentru un stat membru. Criticăm foarte mult Ungaria, dar cred că înainte de a face asta trebuie să ne facem curat la noi în ogradă. Mulțumesc. Onorevole. Domnul Le Iaric. Mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să felicităm statele, organizațiile umanitare, asociațiile, colectivitățile, um, asociațiile de salariați și cetățenii care îi ajută pe refugiați. Datoria noastră este de a-i sprijinim și asta prin uh, fonduri necesare pentru a permite refugiaților uh, să trăiască, să supraviețuiască, să uh, aibă acces la învățământ și la locuri de muncă. Ar trebui poate să revizuim, revizuim politicile de austeritate impuse statelor membre. E nevoie de politici care să ofere o protecție internațională a acestor persoane care au fost aruncate pe străzi de război pentru a le securiza rutele uh, și pentru a nu-i lăsa pe mâna traficanților uh, uh, într-o situație de mizerie și disperare. Trebuie să avem, uh, trebuie să ne dăm seama că Europa nu este invadată de refugiați. Toată, toată istoria continentului arată că refugiații sunt întotdeauna o sursă de îmbogățire culturală, economică și nu numai. Mulțumesc! Gal. Mulțumesc. Sunt foarte uimită de ce se spune din nou despre Ungaria. Ungaria este atacată în declarații care nu corespund cu realitatea. Cred că este important, de fapt, să ne concentrăm asupra susținerii efective a refugiaților. Trebuie să-i susținem pe refugiații din Orientul apropiat. Aceștia sunt adevărații refugiați și nu cei care aruncă cu pietre în polițiști la granița uh, Ungariei sau cei care organizează la cale atacuri organizate. Trebuie să ne concentrăm asupra statelor terțe unde putem contribui cu asistență uh, umanitară și trebuie să se poată stabili clar cine are dreptul la azil, fără a se pune în pericol viața nimănui. Nu este normal ca atâtea mii de persoane să sufere uh, parcurgând această cale și când ajung la destinație să-și dea seama că nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană. În plus, trebuie să protejăm graniț granițele Uniunii Europene și trebuie să punem în aplicare regulile europene. De asemenea, trebuie să spunem clar că nu putem să-i primim pe toți în Uniunea Europeană. Nu îi vom putea ajuta decât așa, pe refugiați. Altfel nu facem decât să creăm și mai multe probleme. Doamna Zipel. Mulțumesc. Este vorba de situația umanitară a refugiaților și vreau să încep cu statele din Balcani. În ultimii ani, oare am făcut destul pentru dezvoltarea democratică și economică a acestei regiuni sau nu, sau nu ne-a păsat? Taberele din Liban și din Iordania, și acolo situația este de nesuportat. Nu se oferă educație copiilor, alimentele sunt insuficiente și pentru că statele membre nu au pus la dispoziție suficiente fonduri refugiații sirieni din Turcia nu pot să depună cerere de azil, nu au voie să lucreze, nu primesc niciun fel de asistență socială. În astfel de condiții nu pot să rămână în această Turcie. Lucrurile trebuie să se schimbe. Iar în Uniunea Europeană, oamenii sunt uh, reprimați la frontiere în mod violent, sunt chiar împușcați. Situația din Italia și Grecia este insuportabilă mult prea mult timp, prea puține state au uh, făcut ce trebuie și prea multe s-au uitat în altă parte. Nu se mai poate așa, trebuie să ne uităm la situația de la frontiere, să o vedem așa cum este. Este foarte important ca mulți să-și asume răspunderea. Nu e vorba atât de mult de protecția oamenilor, ci de foarte multe variabile care uh, alcătuiesc același subiect în aceste chestiuni, Uniunea Europeană în întregimea sa nu este supra-solicitată, dar supra-solicitat se pare că este Consiliul depășit, prea uh, depășit ca să găsească un răspuns european comun. Acum uh, nu mai este mult până la uh, momentul adevărului și trebuie să găsim toate mijloacele posibile, toate fondurile disponibile pentru înregistrarea, pentru preluarea, pentru repartizarea uh, refugiaților și pentru a trata cauzele uh, războiului și pentru a ajuta statele terțe care colaborează. Avem nevoie cu adevărat de un Consiliu European pentru refugiații din Europa. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, participăm la această discuție inutilă și știm cu toții că uh, statul islamic uh, va crea și continuă să creeze acest val de refugiați. Uh, Turcia și aduce și a contribuția, între ghilimele, bombardându-i pe curzii din Irak. Am tot spus că numai intervenția militară va opri această criză și va salva continentul european. Din nefericire, nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Țara mea, Bulgaria, suferă din cauza migranților. Este o lipsă de înțelegere a diferenței între migranți și refugiați. Migranții vin din uh, țări uh, sigure, uh, cum ar fi Turcia, obiectez uh, față de toate cotele și față de această idee a punctelor fierbinți. Există un singur punct fierbint Germania, pentru că toți oamenii acolo vor să ducă. Mulțumesc, domnule președinte. Criza migranților a arătat uh, slăbiciunile politicilor europene, a politicii de azil. De fapt, politica de azil nu e o politică, ci un protocol care nici măcar nu e respectat. Regimul uh, Schengen la Uh, frontierele externe s-a prăbușit și a fost parțial suspendat uh, pe frontierele interne. Mi-aduc aminte de criza din anii 90 din fosta Iugoslavie, când Croația, o țară mică, cu o treime din teritoriu ocupat de armate străine, a reușit să rezolve uh, problema 600.000 de refugiați din Bosnia-Herzegovina. Uh, mai mult decât toți refugiații care au venit până acum în Uniunea Europeană și nu Uniunea Europeană a rezolvat problema războiului din uh, Bosnia-Herzegovina. Acum avem o situație similară. Sunt uh, forțe externe care acționează acolo și folosesc uh, această criză în propriul lor interes. Așadar, mă aștept ca această criză să poată duce la o politică mai bună europeană în, în acest domeniu al migrației și azilului. Mulțumesc. Modul în care am gestionat până acum uh, criza refugiaților în Uniunea Europeană este plin de ipocrizie. Conducerea uh, UE se îndreaptă către represiune și se îndepărtează de solidaritate ceea ce înseamnă că menținem în picioare condițiile care au transformat Marea Mediterană și Marea Egee în cimitire plutitoare. Nu uh, facem față acestei probleme care, care capătă proporții de natură umanitară, avem nevoie de centre de primire și uh, trebuie să garantăm uh, securitatea refugiaților pe drumul lor către destinațiile europene. Dacă insistăm să aplicăm Convenția de la Dublin, care este învechită, depășită, nu vom face decât uh, să avem sute de mii de refugiați blocați în Grecia. Avem nevoie de un nou pact și noi centre pentru primirea de solicitări de azil cu ajutorul Frontex. Mulțumesc, domnul Brock. Elmar Brock. Elmar Brock. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi, dragi colegi. Da, statele membre și Uniunea Europeană au făcut greșeli mari în ultimii ani. Și uh, nici uh, mai departe nu uh, stăm mai bine. Trebuie să găsim, o, să găsim o soluție la o problemă pe care mulți nici nu au recunoscut-o și anume din, motiva, din motivele legate de competențele statelor membre și de probleme legate de dreptul de azil. Este un drept fundamental și se află și în majoritatea Constituțiilor noastre. Dar, înainte de toate, trebuie să ne asigurăm că oamenii care sosesc aici sunt tratați corect, că procedura se desfășoară rapid și uh, că cei care nu îndeplinesc criteriile sunt trimiși rapid înapoi. Uh, comisia știe că și uh, țara mea a fost uh, acuzată că nu tratează suficient de repede cererile, deci trebuie să facem ordine aici, dar cel mai important este să tratăm cauzele. Cetățenii nu vor accepta dacă vorbim doar despre ceea ce facem pentru a rezolva situația actuală, chiar dacă vorbim de un acord cu Turcia. Trebuie să fie clar uh, că uh, situația trebuie să se schimbe și în Irak și în Siria. Trebuie ca principalii actori să ajungă la o masă a negocierilor, americanii și rușii. Uh, trebuie să se înceteze cu uh, situația din Siria, pentru că dacă nu reușim să găsim o soluție, uh, noi degeaba facem o uh, politică bazată pe includere. Ar trebui să avem o politică uh, bazată pe includere pentru Africa, care să includă și uh, politică, și aspecte de mediu, și sociale, și așa mai departe. Dacă nu o facem, cred că situația va, uh, se va deteriora mult mai rău decât este acum. Și pentru toate acestea e nevoie și de finanțare. Președintele, vă rog încă o dată să respectați timpul de vorbire pentru că votul este prevăzut pentru ora 12.45. Dar, dat fiind cât de multe persoane mai sunt înscrise la cuvânt și dacă fiecare depășește timpul de vorbire, nu vom termina nici la ora 13, deci vă rog să nu mai depășiți timpul. Domnul Moraes, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură uh, pe mine, mi-e place foarte mult titlul acestei dezbateri despre despedirea colegi și uh, sunt de acord cu ce s-a spus că este prima dată când dimensiunea externă a fost îmbinată cu uh, Um, dezbaterea politică cu privire la refugiați. Salut um, faptul ridicat de domnul Timmermans și anume că e nevoie de un sentiment al urgenței, chiar dacă se pune accentul acum pe conflictul din uh, Siria în mass media, noi, în, vine iarna în curând, iar noi la Libe înțelegem foarte bine ce înseamnă acest lucru, vieți uh, omenești pierdute pe, în Marea Mediterană și uh, dar și pe uscat. Și Consiliul ar trebui să, revigu- să revizuiască mecanismul de protecție civilă și uh, asta urgent. Iar Comisia, aș dori să spun, uh, mai ales domnului vicepreședinte Timmermans, că avem nevoie să ne gândim nu numai la aspectele politice ale mecanismului de relocalizare, uh, ci și la uh, rutele, ci și la foaia de parcurs către centrele de primire a refugiaților. Așa vom putea vedea dacă, dacă colaborăm strâns uh, pentru a găsi soluții uh, unitare la nivel european pe care să le înțeleagă cetățenii. Mulțumesc, doamna Florența. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această dezbatere care are loc uh, la câteva zile după aniversarea evenimentelor teribile din Lampedusa nu e întâmplător, lucrul acesta nu e întâmplător. Mai mult de 140 de oameni s-au necat în uh, coasta, uh, în apropierea coastei libiene și în 2015 peste 2000 de oameni s-au necat încercând să ajungă în Italia. Deci dacă nu vorbim, dacă vorbim despre o urgență, singura urgență de care vorbim ar trebui să fie uh, urgența de a salva toate aceste vieți și Uniunea trebuie să-și îndeplinească responsabilitățile. 120.000 de oameni Uh, o cotă de 120 de oameni e un, un număr simbolic. Știu că e greu să distingi între refugiați economici, refugiați uh, de mediu, azilanți și mai departe. Noi am luptat împotriva Convenției la Dublin. Cred că este momentul să trecem la o abordare umanitară care să permită să salvăm vieți și să avem o nouă abordare. Mulțumesc, domnule președinte. Oamenii care fug în Europa ar fi trebuit tratați cu demnitate, spune doamna Corața bil Trebuie să avem uh, eforturi uh, umanitare comune, să Libanul, Turcia, dar și Serbia și Macedonia. Trebuie să dăm mai mulți bani organizațiilor internaționale, cum ar fi UNHCR, și să creștem susținerea pentru programele regionale de suport. Uh, nu e suficient să promitem, trebuie transmiși foarte repede acești bani pe o procedură simplă și susținerea umanitară la fața locului nu este suficientă. Am fost în delegația Libe la Lampedusa și am constatat că operațiunile Mediterana Centrală, operațiunile de căutare și salvare sunt eficiente datorită coordonării între operațiunea italiană Mare Sicuro, Iurna Femed și ONG-uri. De asemenea, am constatat că mijloace militare și cooperare europeană în acest domeniu sunt esențiale pentru salvarea vieților și pentru combaterea traficanților, pentru că traficanții își schimbă modul de operare și noi trebuie să schimbăm mandatul, să lărgim și să ne concentrăm mai mult pe ruta estică, Turcia, Egipt, Grecia și Italia de Sud. Domnule președinte, există modalități legale prin care să facem acest lucru. Problema este că statele membre nu le implementează. Uh, relocarea este uh, o cale și e momentul să trecem de la una voluntară la una obligatorie. Toate statele membre trebuie să aplice pachetul privind azilul, inclusiv uh, registrarea și uh, amprentarea uh, oamenilor la frontiera externă. Asta este esențial dacă vrem ca libertatea de circulație și Schengen nu să mai funcționeze. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doamna vicepreședinte Sassoli. un Mulțumesc, domnule președinte Mm, doresc să fac apel la forțele pro-europene din Parlament, pentru că nu are sens nici să discutăm cu xenofobii. Domnule Timmermans, știm care sunt consecințele primirii refugiaților. Trebuie să mergem mai departe, trebuie să ne asumăm răspunderile și să arătăm că concluziile Consiliului se pot transpune într-o politică și într-o practică adecvată este important să creăm o protecție civilă europeană care să coordoneze structurile europene și care să arate cetățenilor că primirea nu este un lucru uh, uh, suficient. Avem nevoie de mai multe acțiuni la frontieră, trebuie să garantăm un spațiu european sigur. Deci protecția europeană e foarte importantă, la fel serviciile la frontieră sunt două elemente uh, esențiale, iar Parlamentul și uh, Consiliul trebuie să treacă la treabă rapid și să formuleze o propunere concretă. Doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte. Vă bucur că s-au um, alocat credite suplimentare pentru posturile din Frontex și Europol, dar vreau să atrag atenția privind formarea personalului uh, Eh, din statele membre, odată în ceea ce privește accesul la învățământ al refugiaților, fiindcă acest lucru este foarte important pentru integrarea lor și asistența psihologică oferită vin, victimelor, fiindcă trebuie să le ajutăm eh, să se sănătoșească și apoi relațiile cu țările vecine care ar putea să primească refugiați. Arabia Saudită vorbește despre 130.000 de tineri studenți. Emiratele Unite mm, vorbesc despre 100.000 de refugiați care au obținut permis din 2011. În afară de cifre și de statutul refugiaților, ce facem împreună pentru a răspunde coerent la această criză și, în al treilea rând, trebuie să salutăm eforturile făcute uh, de Liban și Iordania. Aceste țări se confruntă cu greutăți uriașe, dar, uh, iată, fac față eforturile noastre uh, pentru aceste țări trebuie să fie la înălțime și trebuie să vedem ce permite acestor țări să fie insule de stabilitate în regiunea Mării Mediteranene. Mulțumesc. Doamna Diaz de Mera. Gracias. Domnul Diaz de Mera en síntesis primero incrementar el programa mundial de alimentos pam. segundo unul dintre primele lucruri pe care trebuie să-l facem este să creștem finanțarea World Food Program. În al doilea rând, să uh, creăm uh, aceste puncte fierbinți care să ne permită identificarea refugiaților pentru că ai putea să-i ajutăm și trata într-un mod uh, demn. În al treilea rând, trebuie să întărim acțiunile noastre de luptă împotriva imigrației ilegale, să acționăm decisiv împotriva traficanților și să oferim uh, un ajutor eficient refugiaților. Ce formă trebuie să ia acest ajutor? Avem nevoie de ajutor umanitar. Trebuie coordonate uh, eforturile tuturor organizațiilor internaționale și ONG-urilor. Fondurile europene pot fi folosite ca să ne permită de asemenea să creăm infrastructura de care avem nevoie, să avem uh, personal suficient și calificat în agențiile europene pentru a facilita identificarea refugiaților și controlul frontierelor avem nevoie de o integrare a refugiaților prin uh, programe de uh, training și programe de sănătate. Și în fine, domnule președinte, Grecia are nevoie de susținere specială, începește finanțarea. Mulțumesc. Domnul Coeliu. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, în fața unei crize umanitare, așa cum a spus domnul vicepreședinte Timmermans. Ar fi fost groaznic să nu facem nimic. Comisia a luat inițiativă și a prezentat uh, propuneri bune, dar uh, Consiliul, domnul ministru Schmidt, uh, când a luat măsuri, a făcut prea puțin. Totuși ne confruntăm cu o criză a refugiaților și nu a frontierilor. Să nu uităm că trebuie să avem o asistență mai bună pentru dezvoltare, dar asta nu înseamnă că banii rezolvă totul nu refugiații uh, pun sub semnul întrebării uh, zona Schengen, ci reacția și măsurile uh, unor state membre. Și sumele alocate nu sunt suficiente. Statele membre trebuie să respecte legea și să coopereze și uh, Comisia trebuie să fie paznicul uh, tratatelor, iar uh, zona Schengen și dreptul de azil trebuie să fie respectate. Și trebuie să cooperăm cu vecinii noștri, cu țările din prima linie, cu statele membre, cu statele care primesc cele mai mari, cele mai multe solicitări de azil. Cooperarea n-a fost niciodată mai importantă ca astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Sfer. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați. Astăzi am ascultat, am citit, mă scuzați, o declarație surprinzătoare a ministrului uh, din, de interne din Germania, care a spus că Germania va începe să respingă refugiații, că nu îi va mai putea primi. Și mă întreb unde îi va trimite? În state unde se respectă drepturile fundamentale? În uh, state unde refugiații sunt uh, tratați uh, bine? Au fost numite Slovenia și Croația, dar ambele state au o capacitate de primire foarte redusă, sunt state mici. Dacă Germania intenționează să trimită peste un milion de refugiați în aceste două state, nu va fi posibil să îi preluăm. De aceea, eu cred că Germania trebuie să aibă o politică adecvată a migrației și să participe la o repartizare corectă. Trecem la catch the eye, doamna Șoidrova. Mulțumesc, pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Jsem ráda. Mulțumesc, Mă bucur că trecem de la declarații la acțiuni și de aceea Republica Cehă nu uh, a protestat asupra votului din Consiliu. Vrem să dăm dovadă de solidaritate și să participăm la finanțarea efortului umanitar. În ultimii ani, Republica Cehă a contribuit cu 3 milioane de euro uh, ajutor umanitar în Siria și în Orientul uh, apropiat, mijlociu din acest punct de vedere vreau să uh, rog uh, pe, să întreb pe domnul comisar și pe domnul ministru de ce nu includem Egiptul pe lista țărilor sigure. Egiptul are mii de refugiați pe teritoriul său. Doamnelor și domnilor, mă bucur că Parlamentul European va reacționa rapid pentru a oferi asistență financiară și sunt gata să votez în favoarea unui buget care va asigura condiții umane pentru refugiați în, în uh, taberele de refugiați din uh, țările terțe. Domnul Chinici. Doamna Chinici. Microfonul. Microfonul. Di fronte alla crisi umanitaria determinata... Mulțumesc. Confruntați cu această criză umanitară... Funcționează microfonul? Da. Confruntați cu această criză umanitară cauzată de migrație, măsurile luate reprezintă un pas înainte, dar nu sunt suficiente. Aș vrea să vă reamintesc despre un lucru despre care nu se vorbește. Peste 100 de mii de copii au sosit în ultimele șase luni, mulți fără părinți. Și trebuie să facem mai mult pentru ei. Trebuie, grăbite, trebuie grăbită procedura de acordare a azilului și așa cum uh, a spus și Curtea Europeană de Justiție, să nu uităm că drepturile copiilor sunt inalienabile. Toate țările membre sunt datoare să ajute minorii neînsoțiți care se găsesc pe teritoriul lor, indiferent uh, de unde provin sau indiferent dacă există o procedură de solicitare a azilului în altă țară. Copiii trebuie să reprezinte o prioritate și e nevoie de măsuri pentru a ajuta pe copii neînsoțiți, pentru uh, a evita ca aceștia să ajungă pe mâna traficanților de persoane. Mulțumesc. Domnul Marias. Domnule președinte, Situația miilor de refugiați care sosesc în Grecia și în restul Europei este disperată. Sunt uh, valuri de refugiați care cresc uh, constant. Din păcate, situația aceasta va dura cât timp va continua războiul din Siria. Iar Uniunea Europeană nu face nimic pentru a pune capăt activităților criminale ale statului islamic. Această situație dăunează și situației din Grecia. Poporul grec a fost sărăcit de memorandumuri și de măsurile luate de troică. Decât să ajutăm poporul grec, ar fi fost, uh, să, decât să ajutăm poporul grec să primească valurile de refugiați, ar fi fost mai simplu să îi se șteargă datoria. Stimați uh, domni de la Troică, Continuați să faceți presiuni ca Grecia să aplice al treilea acord și o transformați într-un cimitir economic. Trebuie să se înceteze cu această situație. Mulțumesc. La ultima ședință a Consiliului European s-a făcut un progres, s-a luat o decizie care uh, îmbunătățește lucrurile și sigur poziția uh, noastră a fost întotdeauna că această criză a refugiaților trebuie rezolvată. Dar nu putem uh, evita următorul lucru, următoarea realitate. Am fost complet nepregătiți pentru această situație. Comisia, statele membre, întreaga Uniunea Europeană, am fost complet nepregătiți pentru această situație și, din nefericire, am văzut și dif- uh, diferențe de opinii și neînțelegere între noi din această cauză. Uniunea trebuie să joace un rol mult mai puternic în lume în rezolvarea astfel, unor astfel de situații. De asemenea, vreau să spun că uh, Uh, statele din uh, Balcanii de Vest, Serbia, Macedonia, au făcut uh, uneori mai multe eforturi decât unele state membre în această criză. La fel Turcia, Iordania, Libanul. Așadar, Uniunea și statele membre trebuie să-și regândească poziția în următoarele luni, pentru că această criză nu se va termina. Domnul Cristian Gonas. Modul în care ne-am ocupat de această problemă a refugiaților, a migranților, lasă de dorit. Și abordarea este inegală la nivelul statelor membre. Dintre cele 2,4 miliarde prin programele relevante adoptate de comisie în ultima săptămână, Grecia a primit 470 de milioane. Pare o sumă mare, dar este doar o cincime din total. Iar Grecia, de la începutul anului și până la jumătatea lui septembrie, a primit 310.000 de persoane înregistrate. Iar asta, în, iar asta din uh, ce peste 400.000 de mii de uh, oameni primiți în Uniunea Europeană. Deci, noi, deci Grecia primește aproape peste 50% și din, dintre persoane și primește numai o cincime din bani. Domnul Carver. Mulțumesc. Criza migrației a devenit cea mai mare problemă politică din ultima vreme. Trebuie să clarificăm situația și să ne asigurăm că se găsește cea mai bună situație pentru cetățenii europeni și pentru migranți. Problema însă este uh, îngreunată de uh, pretenții ale unor uh, funcționari din uh, statele arabe. Eu am sugerat ca Arabia Saudită să primească un milion și jumătate de refugiați, dar uh, mi se spune că această țară nu a semnat Convenția Internațională a Refugiaților. Eu cred că trebuie să punem cap la cap toate cifrele, cele din ale numărul refugiaților din taberele din Siria, numărul, cifrele de la uh, Agenția ONU de Refugiați și să vedem de unde este acest milion și jumătate. Mi se pare că ne pierdem în amănunte și e foarte important ca toți membrii ONU să semneze Convenția din 1951 ca să putem evalua situația în mod adecvat. Mulțumesc. Domnul Obermeier. Domnule președinte, se vorbește de 1 până la 1,5 milioane de uh, migranți pentru Germania anul acesta și se spune că ea nu mai poate primi mai mulți. Nici nu e de mirare pentru că reprezentanții UE de la uh, Juncker, la Timmermans, de la Merkel, la Feynman nu uh, procedează corect. Acest număr mare de refugiați va implica costuri de miliarde ceea ce înseamnă mai puțin bani pentru săracii din Europa și mai puțin bani pentru problemele sociale din Europa. Și un lucru vă garantez, se va reduce standardul social și în statele bogate din Uniunea Europeană. Um, pare rău că nu se fac progrese, ci că se permite accesul foarte multor Uh, islamici aici, iar problema teroriștilor este sistematic trecută cu vederea. Doamna Morvai. Köszönöm. <clears throat> Eh, Orbán Viktort és a magyar kormányt. Mulțumesc. S-a vorbit despre Victor Orban și despre guvernul maghiar puteți să uh, îi lăudați sau nu, dar un lucru e sigur, aici este vorba de uh, o, un număr foarte mare de migranți ilegali. Cine vorbește de domnul Orban și de guvernul său trebuie să fie conștient că aceștia sunt responsabili de milioane de cetățeni maghiari și de milioane de cetățeni europeni. Noi vrem să ne apărăm țara și vrem să apărăm Europa. Poate că mm, prietenii noștri de la liberali își vor aminti mm, de un lucru pe care îl numeau mai de mult democrație. Decidenții politici nu trebuie să ia decizii doar pentru o elită restrânsă și pentru presă, ci trebuie să se asculte ce spun oamenii și ce vor oamenii. Mai de mult se vorbea și de libertatea de opinie. Prietenii noștri din Occident consideră că este un lucru foarte important și consideră că este firesc uh, ca uh, valurile de refugiați să fie uh, primite și tratate fără discriminare. Mulțumesc! Are cuvântul Timmermans. Mulțumesc foarte mult, președinte. Câteva comentarii pentru a reacționa la ce s-a spus aici. Mai întâi, dați-mi voie să spun foarte clar, ne confruntăm cu o criză uriașă și e de asemenea clar că Europa nu poate să primească toți refugiații din lume. Să spunem acest lucru foarte clar. În al doilea rând, Stimate coleg, vă rog să vă calmați. Să vă explic ce s-a întâmplat. Regulamentul prevede 5 intervenții la procedura spontană. Am dat mai multe, câte una pe fiecare grup. Grupul nostru a avut o intervenție. Îmi pare rău, suntem deja în întârziere, deci nu pot să vă mai dau cuvântul. Vă rog să nu întrerupeți vorbitorul, uh, vicepreședintele Timmermans. În al doilea rând, Stimată, vă rog să respectați, am spus că am dat cuvântul vicepreședintelui Timmerman, Timmermans. În al, în al doilea rând, situația umanitară cere acțiuni la toate nivelurile, din partea statelor membre, din partea Uniunii Europene, în interiorul Uniunii Europene și a statelor membre și în exteriorul Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc acestui Parlament pentru uh, spiritul de lider de care a dat dovadă și pentru susținerea uh, Comisiei, aceasta e calea de urmat. Dacă facem ce uh, am agreat și repede, vom rezolva această problemă și vom arăta că Europa poate rezolva această problemă. În al treilea rând, reacționăm la unele comentarii care s-au făcut. Dacă nu vreți să ajutați refugiații, dacă nu vreți să faceți nimic decât să-i uh, aruncați peste frontieră. Vă rog, spuneți acest lucru și nu încercați să justificați acest lucru pretinzând că oamenii care ajung în Europa nu sunt refugiați. Asta este o minciună. Aveți măcar integritatea de a spune că nu ați oamenii, nu spuneți că acești oameni nu sunt refugiați. 80% din oamenii care ajung astăzi în Grecia pot fi clasificați ca refugiați. Asta este realitatea astăzi. Sigur că această criză a refugiaților vine cu probleme. Nimeni nu neagă aceste probleme. Aceste probleme vor trebui rezolvate, Trebuie să ne îmbunătățim controlul frontierelor externe, trebuie să fim mult mai rapizi în ce privește amprentarea și identificarea oamenilor atunci când ajung, ca să ne asigurăm că uh, selectăm pe cei care au dreptul la azil și că cei care nu au dreptul de azil trebuie să fie returnați. Trebuie să facem acest lucru rapid și vom implementa aceste măsuri în următoarele săptămâni. Țipând de pe margini, spunând că totul e rău și că oamenii ăștia ar trebui să dispară de pe radarul nostru, nu e o soluție la această problemă. Și ultimul meu comentariu este acel, acesta. S-au spus unele lucruri despre situația din Ungaria. Vreau să vă anunț că în această dimineață Comisia a trimis o scrisoare administrativă a autorităților maghiare cerând clarificări pe o serie de chestiuni legate de modul în care au s-au ocupat de politicile de azil și imigrație și controlul frontierei. Vom aștepta răspunsul și după aceea vom avea un dialog cu autoritățile maghiare pe baza acestui răspuns. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul reprezentantul Consiliului, domnul Schmidt. Domnule președinte, refugiații din cauza războiului nu aleg să plece de la ei de acasă. Nu au niciun fel de alegere. În asistența noastră umanitară trebuie să reușim să adăpostim refugiații cât mai aproape de locul de origine și în momentul în care trebuie să fugă din țări vecine, atunci aceste persoane trebuie să aibă prioritate, chiar dacă asistența umanitară nu este suficientă. Mereu trebuie să evităm pe cât se poate acești oameni disperați să înceapă această călătorie primejdioasă către Europa, care a făcut deja prea multe victime. Eu aș dori să adresez o întrebare. Uh, întreb un tată de familie. Când a fost întrebat, un tată de familie, de ce și-a asumat atâtea riscuri pentru a veni în Europa? El a spus, fiindcă copiii mei, doi ani de zile, nu au putut să meargă la școală. Eu vreau să vă întreb pe toți cei care negați faptele, așa cum a spus vicepreședintele Comisiei. Voi ați fi așteptat doi ani pentru a pleca de acasă într-o astfel de situație? Această criză umanitară, așa cum au spus mulți, pune, pune la încercare valorile europene la care ținem din tot sufletul. Consiliul își va continua cooperarea cu Parlamentul European în acest domeniu pentru a găsi măsurile necesare pentru a face față acestei crize. Acțiunea Uniunii Europene trebuie să fie puternică, eficientă și globală, precum și la înălțimea acestei provocări cu care ne confruntăm. Europa poate, poate să facă față acestei situații și va, o va face dacă dă dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc! Grazie, grazie. Mulțumesc. Am încheiat această dezbatere și trecem la vot. Thank you, colleagues. Um... Mulțumesc, dragi colegi. Trecem la vot, dar înainte de asta, cred că un coleg dorește să ia cuvântul. Da, doamnă președinte, am cerut uh, cuvântul pentru că în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sudul Franței și mai ales în zona Alpilor Maritimi, a avut loc un adevărat potop. Dincolo de pierderile materiale, peste 20 de persoane și-au pierdut viața. Câteva au dispărut și uh, aș dori să ținem un uh, minut de reculegere în uh, spirit de solidaritate. Și mâine, când președintele Hollande va fi aici, aș dori ca Parlamentul să transmită Franței și statelor afectate toată simpatia și prietenia pe care o simțim pentru concetățenii noștri decedați. Thank you for... Vă mulțumesc pentru că ați prezentat astăzi această tragedie. Președintele Parlamentului va trata mâine acest subiect în mod adecvat. Mai aveți un punct de procedură, stimate coleg? The... Da, cred că este o problemă legată de lista de vot, doamnă președinte. Raportul Gaier privind fondul de adaptare la globalizare. Este un raport pe care Comisia pentru Bugete a decis să îl dea unui coleg din aceeași circumscripție cu zona vizată, ceea ce mi se pare o problemă. Mai de mult aveam reguli clare care nu permiteau acest lucru, poate că acum regulile acelea nu mai sunt în vigoare, dar nu mi se pare un mod corect de a trata situația. Eu sugerez, sugerez ca acest punct să fie scos de pe ordinea de zi sau uh, ca, cel puțin după această reuniune, președinta să discute cu comisia respectivă ca să nu se mai pună așa problema pe viitor, pentru că este inevitabil, se creează un conflict de interese și nu e normal. Thank you. Um, I don't think... Mulțumesc. Nu cred că domnul Gaier dorește să răspundă, deci trecem la vot. Mai avem încă un punct de solicitare de respectare a regulamentului, vă rog. Sorry, do you have a point of order? Thank you. Aveți o intervenție de procedură? Vă rog. domnule președinte vreau să vă spun că nu este niciun fel de incompatibilitate la vot la votul acesta nu este niciun fel de ilegalitate și s-a spus că în momentul în care e vorba de o țară care, uh, care ne vizează nu putem uh, vota deci este o chestiune legală e doar o modalitate de a ne apropia noi deputații de realitate și de alegători. Uh, iată de ce această situație s-a derulat fără nicio problemă, fără nicio tragedie și fără niciun fel de ilegalitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, trecem la vot. Începem cu raportul Stevens, vot prin apel nominal.